<clears throat> Bien, mesdames et messieurs, euh, chers collègues, bonjour, bienvenue. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la această audiere publică pe care o dedicăm astăzi industriei apărării din Europa. Este un uh, subiect despre care se vorbește deseori, însă, din păcate, discuțiile nu au loc suficient de des în prezența actorilor implicați. Ne-am gândit la actorii politici, instituționali, la Comisia Europeană. Am avut discuții cu domnul uh, Barnier, cu domnul Tajani, cu reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă, cu reprezentanții statelor membre care ne explică în mod regulat care sunt așteptările lor față de Consiliul European din decembrie. Însă, foarte rar am avut ocazia să purtăm discuții cu reprezentanții industriei în sine. O astfel de întâlnire așadar este binevenită, sunt multe subiecte pe ordinea de zi, vorbim despre o etapă importantă pentru politica de securitate și apărare comună, vorbim despre capacități, sunt mai multe subiecte în care este necesar să ascultăm și vocea industriei. În plus, am uh, adăugat uh, subiecte care, pe care poate nu le anticipasem inițial și mă gândesc la dezbaterea privind negocierile de liber schimb cu Statele Unite. În conformitate cu mandatul de negociere, așa cum este el formulat astăzi, industriile apărării fac și ele parte din aceste negocieri și pe acest subiect am avut o dezbatere săptămâna trecută la Strasburg și probabil că vom reveni asupra acestui subiect. De asemenea, avem și Cartea albă franceză care a fost deja publicată și ministrul francez al apărării a venit în fața comisiei noastre și a comisiei AFET luna trecută. Președintele Republicii Franceze a făcut de asemenea un discurs pe tema apărării naționale vineri, vorbind despre lacunele în termen de capacitate care există în Europa. Cu alte cuvinte, acest subiect al capacităților din industria apărării este un subiect foarte sensibil. Ca urmare, mulțumesc uh, invitațiilor care ne fac onoarea de a fi astăzi printre noi, cu atât mai mult cu cât uh, unii dintre ei uh, se deplasează foarte mult și foarte departe și și-au găsit timp să vină și la Bruxelles. De la stânga la dreapta la, îi avem pe domnul Eric Trapie, Uh, președintele Comisiei uh, um, de Apărare uh, de la ASD și directorul Dassault, domnul Daniel Romiti, președinte Augusta Westland și domnul Ian Pie, care este secretar general al Asociației Suedeze a Industriei Securității și Apărării. De asemenea, îl avem printre noi și pe domnul Cristian Mölling, care vine din partea Institutului German pentru afaceri internaționale și de securitate. Domnul Mölling um, pregătește în prezent un studiu la comanda Parlamentului European și mai precis a Comisiei noastre pe acest subiect. Adaug că domnul Galler, care este prezent uh, astăzi aici, colegul nostru, este cel um, responsabil de redactarea unui raport de inițiativă cu uh, privire la baza industrială și tehnologică europeană din domeniul apărării. Un uh, raport care va fi discutat cu colegii din comisiile implicate, din um, așadar Comisia pentru Piața Internă și Comisia pentru Ocupare. Iată programul de astăzi și o să le dau acum cuvântul domnilor Trapie, Romiții și Pie, apoi uh, vom asculta intervențiile membrilor Parlamentului, apoi pe domnul Mölling și vom încheia cu concluziile industriei. Eric aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru uh, că îmi dați cuvântul în această uh, după amiază pentru a vă prezenta viziunea industriei și viziunea companiei DASO cu privire la subiectele pe care le-ați prezentat. Vă reamintesc că 2013 este un an important, uh, cu mai multe etape esențiale în privința comunicării uh, Comisiei și mai ales în privința Consiliului din decembrie, care se va axa pe uh, problematica apărării din Europa. Permiteți-mi, în calitate de cetățean european și de director al unei companii europene, să vă prezint modul în care vedem noi situația domeniului apărării, industriei apărării în Europa. Din punctul meu de vedere, această situație este îngrijorătoare. Așa cum știți, apărarea ține de suveranitatea statelor membre și intră în responsabilitatea acestora. Deși uh, politica europeană arată o voință comună, experiența mea recentă arată, de fapt, că, în realitate, statele sunt responsabile pentru pregătirea și pentru implementarea um, acțiunilor din acest domeniu um, în mod independent, chiar dacă Europa a făcut și ea progrese. Care este situația statelor membre așadar și ce așteaptă ele de la Uniunea Europeană în domeniul apărării? Care sunt obiectivele lor? Putem spune că uh, ne dorim să construim Europa a apărării. E adevărat că ieșim dintr-o criză, o criză economică care constituie un motiv în aparență obiectiv pentru reducerea cheltuielilor din domeniul apărării. Și totuși, oricare ar fi condițiile economice, situația a fost în declin, adică situația bugetară, vreau să spun, indiferent de context. Ca și când țările europene consideră că apărarea nu intră în competențele lor. Și ar trebui să subliniem și uh, uh, posibilitatea ca cei care contribuie să beneficieze de bonusuri uh, în conformitate cu gradul de îndatorare și de participare. Și avem aici două posibilități, o posibilitate de independență și de control asupra propriei situații și, pe de altă parte, o pierdere a capacității de decizie și autonomiei de mm, acțiune. Acest ultim scenariu ar fi uh, cel al unei Europe care iese din istoria acestui domeniu și care uh, lasă industria să-și piardă cumva menirea sau să-și caute altă menire. În calitate de european convins, nu poți accepta acest scenariu catastrofal. Uh, ne dorim o Europa puternică care să-și asume uh, rolul său istoric. Însă un astfel de obiectiv nu se poate obține fără mijloacele necesare. Apărarea are un cost pentru că suveranitatea are și ea un cost. Um, Uh, statele Unite investesc 584 de miliarde de euro în această industrie, în timp ce Uniunea Europeană investește numai 181 de miliarde. Dacă statele europene își doresc să rămână niște actori independenți care să aibă un cuvânt de spus în istorie, în conformitate cu rolul lor economic, atunci este urgent ca aceste state să reacționeze. Pentru că, din punct de vedere industrial, situația care decurge din această anemie bugetară uh, Uh, conduce la programe care sunt din ce în ce mai slab finanțate uh, programe care ar trebui să asigure uh, menținerea competențelor în acest domeniu în Uniunea Europeană și dezvoltarea tehnologiilor. Nu trebuie să uităm că Statele Unite doresc să-și bazeze leadership-ul economic și militar pe um, capacitățile tehnologice superioare pe care le au față de restul lumii. Investesc uh, peste 75 de miliarde de euro în tehnologiile militare, uh, comparativ cu numai 9 miliarde de euro în plan uh, european. Ca urmare a venit momentul ca statele membre și uh, Comisia Europeană să înțeleagă că prosperitatea economică prezentă și viitoare, în paralel cu capacitatea de apărare a Europei, înseamnă um, controlul asupra tehnologiilor celor mai înalte. Statele Unite au înțeles acest lucru au înțeles și avantajul concurențial pe care pot să-l aibă industria, industria americană aici. Uh, Uh, avantaj care reprezintă și un avantaj în termen de situație economică. Este și o garanție a prosperității economice, o garanție a creării de locuri de muncă cu valoare adăugată și o garanție a, a mm, durabilității leadership american. Contextul european este agravat de o politică uh, economică permeabilă față de concurența extraeuropeană, deci o politică a pieței sunt, uh, ca de exemplu, sectorul dronelor, care este cel mai grav. Avem aici o adevărată preferință pentru produsele americane. Uh, termenul preferință europeană, de altfel, este un termen uh, tabu la Bruxelles având în vedere caracterul strategic atât pentru războaiele moderne cât și pentru tehnologiile implementate, Statele Unite încearcă să dispună de o formă de monopol în aceste domenii delicate și strategice. Este unul din obiectivele conexe ale programului F-35, prin care statele europene care nu dispun de bugete de apărare în Europa, finanțează dezvoltarea cu 5 miliarde de uh, dolari uh, pentru acest program F-35. Deci uh, acești uh, bani, 80%, v-aș, spun, v-aș da un exemplu ca să înțelegeți ce reprezintă ei, reprezintă 80% din bugetul pentru um, dezvoltarea unui aparat cum este Rafal. Deci astfel Uniunea Europeană investește în cercetarea și dezvoltarea Statelor Unite, pierzându-și capacitățile viitoare de a-și dezvolta propriile sale aeronave de luptă și propriile sale uh, drone. Ca urmare, Richard Budafia, un analist uh, celebru, spune că F-35 uh, poate să fac ce a făcut uh, aproape F-16, adică să omoare această industrie europeană. Uh, ca urmare, în acest context există un adevărat risc în ceea ce privește durabilitatea industrială, sustenabilitatea industrială, lucru demonstrat de conflictele din Kosovo, din Afganistan, din Libia sau din Mali. Inițiativele europene mm, lansate de Uniunea Europeană ă, pot ele oare să garanteze această sustenabilitate, pot să întărească competitivitatea industriei noastre? Au permis ele uh, Uh, industriei europene să beneficieze de resurse suplimentare. Au existat noi programe structurale lansate care să permită întreprinderilor din sectorul apărării să-și dezvolte competențele și să se întărească în fața concurenței nord-americane și mâine în fața concurenței mondiale. Una, uh, Comisia Europeană Consideră că competitivitatea este un aspect uh, esențial aici și noi, reprezentanții industriei uh, duale, suntem primii care ne confruntăm cu o um, concurență foarte acerbă și suntem conviși de acest imperativ al competitivității. Vă dau un exemplu. În sectorul civil, DASO uh, concurează cu Gulfstream americane și cu, bomba- și cu uh, modele Bombardier. Uh, ca urmare, înțelegem foarte bine ceea ce înseamnă competitivitatea și importanța importanța ei în bugetele de apărare. Am dezvoltat instrumente pentru a putea câștiga competitivitate și asta în ciuda restricțiilor pe care le cunoaștem cu toți, în ciuda constrângerilor uh, uh, pe care le avem în termen de monedă, euro față de dolar, costurile de, de mână de lucru care sunt mai mari aici decât de cealaltă parte a Atlanticului și de asemenea taxele care sunt de asemenea mai mari aici decât dincolo de Atlantic. Uh, nici nu mai vorbesc despre viitorul unor țări ca India, China sau Brazilia. Aceste măsuri concrete luate de Comisia Europeană mă întreb dacă au uh, întărit competitivitatea industrială și mă gândesc la pachetul apărare cu directiva privind um, transferurile intracomunitare și directiva privind piața internă de apărare. Cred că a venit timpul să um, analizăm țară cu țară care sunt consecințele acestor două directive, consecințe fundamentale și trebuie să vedem dacă aceste directive au adus competitivitatea în industrie. Ce, care sunt așteptările industriei? O creștere a, a bugetelor de cercetare și tehnologie, competențe care să fie distribuite la nivel european. De asemenea, ne-am dorit ca proprietatea intelectuală din sectorul industrial să fie respectată, lucru care nu este valabil astăzi în toate reglementările pe care le văd elaborate fie de Comisie, fie de Agenția Europeană de Apărare, unde această proprietate intelectuală trebuie să fie acordată tuturor actorilor industriali care uh, contribuie la dezvoltarea de tehnologii. De asemenea, rămânând la această parte ideală, trebuie să avem o mai bună paritate euro-dolar, dar asta nu mai depinde de țări, mai depinde de Europa, poate. Ar mai trebui să ne uităm la ceea ce se întâmplă în celelalte uh, țări și să avem un Buy European Act. Uh, n-aș vrea să-l traduc prin uh, preferință europeană, nici n-aș îndrezni să fac acest lucru, dar mă rog să se pună accentul de pe produsele europene. Ar trebui să identificăm competențele disponibile la nivel european pentru a da de lucru celor care dețin aceste competențe și pentru a nu mai fabrica în mod artificial noi competențe care să intre în concurență cu cele vechi, este de altfel unul din paradoxurile europene. Pe de o parte nu ne dorim un monopol, dar pe de altă parte vorbim despre consolidarea sectorului industrial al apărării. Cu alte cuvinte, Iată subiectele pe care am vrea să le aducem în discuție. Pentru a fi concret, ceea ce cere industria concret, dincolo de partea ideală, ar fi să nu, mai, uh, să nu se mai elaboreze noi directive, să le analizăm pe cele existente, pentru că nu cadrul reglementar este cel care va construi o Europa a apărării. Ne-am dorit o securitate a aprovizionării, este un lucru bun care trebuie să fie încurajat în continuare, dar în același mod în care îl fac și americanii cu propriile lor produse, în al treilea rând. Uh, ne dorim o consolidare a sectorului industrial și cred că trebuie înainte de toate să consolidăm cererea uh, în plan operațional și să raționalizăm nevoile de apărare în uh, plan european. Iată o competență care poate fi uh, încredințată Agenției Europene de Apărare, care are această vocație de a reuni nevoile. De asemenea, trebuie să identificăm acele centre de excelență. Din nou, Agenția Europeană pentru Apărare poate să aibă această competență de consiliere, de identificare, de cartografiere pentru a vedea exact unde există aceste competențe, cum putem să ne bazăm pe aceste competențe și cum putem să investim în ele. De asemenea, cerem investiții în cercetare și tehnologii. Uh, trebuie ca subiectele de securitate, de apărare să intre și în programele cadru de cercetare cu mize strategice, cum sunt cele ale sectorului apărării, unde această dezvoltare trebuie să fie amortizată, pentru că dacă în sectorul civil există un adevăr, o adevărată piață, în um, sectorul apărării uh, statele fac această piață. Iată așadar propunerile pe care le face industria. În ultimul, uh, într-un ultim punct, aș spune că suntem uh, îngrijorați de prezența domeniului apărării în acordul uh, de liber schimb cu Statele Unite, pentru că simetria între industriile europene și industriile americane de apărare nu există. Și pentru un tratat de liber schimb trebuie să vorbim de la egal la egal. Ca urmare, trebuie întâi să întărim industriile europene de apărare înainte de a putea vorbi de la egal la egal cu industria americană. Dacă nu, riscăm să fim mâncați Uh, cu fulgi cu tot și să fim văzuți ca o simplă industrie de uh, subcontractare. Ori Uniunea Europeană nu poate să rămână un simplu subcontractant. Ea trebuie să dețină controlul asupra acestor tehnologii. Iată propunerile pe care le-am face noi și aș mai trece acum la câteva mici concluzii. Cred că avem nevoie să lansăm cu adevărat programe noi. Comisia poate să aibă un rol aici, poate să aducă bugete pentru cercetare și tehnologie. Agenția Europeană poate să aducă o reunire, o punere în comun a nevoilor, poate să găsească um, actorii industriali potriviți la locul potrivit, fără a exista suprapuneri. Deci fiecare are un rol de jucat, iar statele sunt cele care sunt implicate în dezvoltarea programelor. Și după modelul aceea ce S-a întâmplat deja în trecut este bine ca unele țări să impulsioneze deja dezvoltarea acestor pro- programe și dacă și alte uh, țări doresc să se implice, este foarte bine. Mă gândesc la Germania, Spania, țările din nord, state cu care Franța colaborează foarte bine. Iată cum se poate consolida cooperarea, dar este nevoie de un motor și motorul sunt banii investiți în apărare, pregătirea operațiunilor militare, implementarea și dezvoltarea acestor operațiuni militare, capacitatea de a mm, fi primii prezenți într-un conflict, o contribuție reală cu capacități puternice. Iată care cred că ar fi soluția, să fim pragmatici uh, în acest context geometric variabil. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Cred că sunt uh, multe subiecte pe care vom avea schimburi de opinii și cu colegii noștri. Eu însumi am mai multe întrebări uh, pe care o să vi le adresez, dar înainte de asta, domnul Daniele Romiti. De la Augusta Westland. Eh, gentili onorevoli, grazie per questa opportunità. Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație pe care am primit-o pentru a vorbi aici în numele industriei apărării. După cum a spus domnul Trapie, azi trăim într-o Europa cu totul diferită de cea a trecutului criza economico-financiară din 2008 încoace a zguduit din temelii ordinea europeană, iar statele membre ale Uniunii Europene eh, au tot mai mari dificultăți eh, în a-și dezvolta și a pune în practică un program militar propriu. Ceea ce când eh, ceea ce a fost o, odinoară, o demagogie abstractă, pur și simplu, a devenit realitate. Dacă dorim ca industria apărării să supraviețuiască și să devenim competenți, competitivi, îmi cer scuze, pe plan internațional, atunci atunci trebuie să schimbăm uh, paradigma aici. Pentru că atâta vreme cât uh, vom gândi în continuare în scheme și modele naționale, nu vom putea să uh, accedem la următorul nivel, la următoarea ordine de mărime. Deci trebuie să trecem dincolo de instrumentele bilaterale ci, și să promovăm un sistem de apărare și de promovare a industriei apărării europene uh, Eh, pe plan comunitar. Altfel, eh, eh, industria apărării va fi în decădere. Know-how-ul nostru cândva ne-a fost ca un tromf în mânecă, dar azi ne aflăm în pericol de a ne pierde autonomia în acest sector industrial dacă nu ne schimbăm atitudinea. De exemplu, nu, nu, nu putem vorbi despre competitivitate dacă nu avem instrumente comparabile cu cele ale Statelor Unite. Există un. Uh, uh, există programe clare acolo care uh, reflectă viziunea tot mai agresivă a statelor membre Statele Unite, îmi cer scuze, uh, Statele Unite sunt din ce în ce mai agresive și se folosesc de întregul instrumentar care le stă la dispoziție pentru a-și consolida supremația. Ne bucură însă să constatăm că Europa a început să reacționeze la această uh, poziție. Au fost demarate o serie de inițiative în ultimii ani și în decembrie va avea loc un uh, summit european Eh, cu scopul de a îmbunătăți capacitățile europene de apărare și eh, cu cealalt scop declarat de a promova eh, acest sector industrial. De asemenea, există un grup de lucru, un așa numit Task Force, care deja a participat la lansarea anumitor, anumitor inițiative. Mai există și posibilitatea punerii în comun al unor capacități, pooling and sharing, care este foarte promițătoare. Eu vă vorbesc și în calitate de director general al unei uh, companii din uh, apărare, Augusta Westland, cu o poziție foarte bună în plan global. Dacă îmi permiteți uh, două cuvinte despre uh, domeniul de activitate al Augusta Westland, uh, noi producem uh, elicoptere, elicoptere în principiu și ne-am câștigat uh, cu primul munca asiduă o, o poziție de lider pe această uh, piață, în acest sector, uh, care nu este, este un sector foarte competitiv. Eu cred că poziția noastră națională ne permite ca în cadrul unei strategii europene să avem și o poziție bună de plecare pe plan internațional. Împreună cu uh, diferitele noastre sub uh, domenii de activitate uh, și producția de elicoptere și aplicații similare, putem oferi atât sectorului militar cât și celui civil uh, multe dispozitive, multe aparate care pot fi folosite um, competitiv alături de cele americane. Programul H90 este cel mai recent program de producție pe care l-am lansat și care ține cont și de modificările pieței internaționale. În unele cazuri am uh, reușit chiar să depășim exigențele momentului, investind în continuu în producție, în, în creșterea veniturilor, uh, astfel că, de exemplu, 12% din toate veniturile noastre sunt reinvestite în cercetare și dezvoltare. În ultimii 4-5 ani am, uh, am dezvoltat uh, peste, 9, uh, peste 6 modele noi. Modelul 159 este un elicopter dezvoltat pentru industria turcească, la fel și 149, un elicopter de transport și mai avem și alte trei modele, 139-le, și mai este și 169 și 189. Iată, v-am oferit aceste exemple doar ca să vedeți care este prețul rămânerii pe poziția întâi, pe poziția de lider în, în această industrie. Eh, este pentru prima dată că introducem concepte noi în această eh, ramură a industriei, în sensul că ehm, utilizatorului se permite prin modularitatea produselor noastre preluarea unor elemente din, de la un model la altul. În situația financiară actuală, eh, credem și că forțele noastre armate trebuie să poată dispune de cele mai bune condiții de lucru. Iar acest lucru este posibil atunci când diferite platforme sunt compatibile unele cu altele, astfel încât să se poată aplica aceeași, aceeași arhitectură de sistem, asta de la instruire și până la exploatare și funcțiile de suport. se um, poartă o discuție uh, intensă cu privire la uh, așa numitele produse duale care au aplicabilitate atât în domeniul militar cât și cel civil. Noi de la Augusta Westland uh, considerăm că această cale este calea de urmat și trebuie să fim primii care, care realizăm astfel de produse duale. Deci, într-o fază incipientă s-ar putea ca finanțarea să fie uh, deficitară, respectiv să aibă nevoie de resurse, să consume resurse mai multe decât uh, uh, inițial prevăzute, dar acest lucru poate aduce beneficii reale ulterior. În același timp, utilizarea acestor sisteme duale poate conduce și la economie în domeniul apărării încercăm să uh, fim primii uh, și în dezvoltarea în continuare a elicopterilor și tehnolo- tehnologiilor care sunt necesare uh, pentru acestea. Am elaborat un nou model 609 în cooperare cu alți parteneri într-un așa numit joint venture 609 este un elicopter cu decolare și aterizare verticală și care funcționează altminteri ca un turboprop, uh, dar cu dubla uh, anvergură și autonomie și uh, viteză de două ori mai mare față de, ca, ca la alte modele tradiționale de elicoptere. Uh, cercetarea și dezvoltarea uh, în cadrul acestui proiect este deja foarte avansată și sperăm să putem uh, oferi acest model la dimensiuni care să fie comparabile cu cele ale aeronavelor cu 20 de locuri. În același timp, suntem uh, foarte activi în unele domenii conexe, uh, Sperăm că în ce privește aeronavele uh, teleghidate de la sol să putem ajunge cât se poate repede tot într-o poziție de top. Acum trebuie să vorbim uh, despre consolidarea economiei apărării și industriei apărării în Uniunea Europeană. Uh, antevorbitorul meu a spus că este important să fim eficienți, să uh, evităm supracapacități, respectiv să exploatăm sinergiile care sunt posibile. Augusta Westland um, oferă un, unul dintre cele mai bune exemple de internaționalizare a industriei apărării, pentru că uh, Iată, uh, Augusta Westland este produsul fuziunii dintre Augusta, companie italiană, și Westland, companie britanică. Iar în trecutul foarte recent am extins chiar cooperarea noastră uh, prin uh, adăugarea companiei BZL din Polonia la consorțiul nostru. Iată, suntem o companie care ne bazăm pe trei uh, fabrici în uh, Uniunea Europeană și avem și o filială la Philadelphia care produce elicoptere de uz comercial. Deci, uh, eu cred că Augusta a dat un exemplu de, de lider în ce privește aceste, aceste fuziuni care uh, vin să exploateze eh, sinergiile eh, momentului. Și eu cred că în Franța, în Germania, în Spania există potențial similar. Europa trebuie să se bazeze mai mult pe aceste noi tehnologii ale aviației și apărării eh, și trebuie să achiziționeze tehnologie de lecție pe plan internațional. Din păcate, nu există nici uh, un program de cercetare și dezvoltare de anvergură în domeniul uh, aviației militare sau în domeniul strategiei militare care să fie uh, finanțat și de Uniunea Europeană și care să fie în lucru. Așadar, avem nevoie de o abordare uh, comunitară cât se poate de rapid pentru a închide lacunele care momentan există din cauza uh, neconectării programelor uh, naționale. Uh, din punctul nostru de vedere, așa numitul smart expenditure, finanțarea pentru cercetare și dezvoltare în materie de produse duale, poate să ne asigure de, uh, de prioritatea produselor noastre pe plan internațional. Sigur că trebuie să raționalizăm tot mai mult uh, costurile de achiziție și uh, achizițiile trebuie și ele planificate pe termen lung. Tocmai de aceea am dori ca Agenția Europeană pentru Apărare să se implice mai mult dar nu trebuie să uh, uităm nici că această agenție momentan este dotată cu un buget anual de 30 de milioane de euro. Deci, uh, practic, uh, nu este posibil să finanțezi programe de, de mai mare amploare cu un astfel de buget. Noi spunem că ne-am făcut temele și așa cum politica s-a așteptat de la noi și ne-a cerut, ne-am raționalizat cheltuielile și costurile uh, și uh, Augusta a arătat foarte clar cum este posibil ca prin fuzionarea a trei producători de elicoptere să se realizeze o, o, o, un reprezentant puternic al industriei. Dar să știți că dezvoltarea uh, și competitivitatea nu se obțin prin raționalizarea cheltuielilor la cercetare și dezvoltare. Iar cercetarea și dezvoltarea nu trebuie doar promovată, ci trebuie și internaționalizată, adică trebuie promovate dincolo de declarații și de vorbe uh, aceste uh, programe de colaborare. Dacă îmi permiteți o recomandare, domnule președinte, în Europa, evident, este nevoie de o mai bună reglementare în domeniul uh, apărării și în special în cercetarea și dezvoltarea din, programul, din cadrul industriei apărării. Însă trebuie să facem acest lucru astfel încât să nu ne dăunăm uh, uh, singur, adică trebuie să asigurăm și program, uh, drepturile de proprietate intelectuală care sunt legate de uh, dezvoltarea produselor din industria apărării. Vă mulțumesc pentru această șansă, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumim pentru ideile pe care le-ați adus în dezbatere și cred că există o convergență în ceea ce privește elementele anterioare pe care le-am auzit în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, un lucru la care revenim de multe ori. Domnule Pi, vă rog, vă dau cuvântul. Yep, yep. I'm just starting the slideshow to support the presentation. Da, voi începe această prezentare pentru dumneavoastră. Cum uh, putem vedea cât mai bine aceste slide-uri, să vedem cum ne putem aranja. Can you, can you just make it F5. F5. Okay. Yeah, okay. So, thank you very much, Mr. Chairman. On... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai comisiei, subcomisiei sede, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici în numele Asociației de Securitate și Apărare în Suedia. Este un moment uh, plin de provocări pentru această industrie. Și în aceste momente de îngrijorări legitime, uh, e clar că uh, trebuie să aduc o notă pozitivă în ceea ce privește viitorul și posibilitățile pe care le putem aștepta. Aș începe cu câteva experiențe în ceea ce privește transformarea drastică pe care a suferit-o baza industrială suedeză în acest domeniu în ultimul deceniu. Este vorba de un proces care ne-a reprogramat uh, așteptările față de cum ar trebui să se schimbe strategia europeană în acest domeniu. Aș să vă, am să vă prezint după aceea câteva dintre provocările cu care se confruntă sectorul la ora actuală și, în sfârșit, ce ar trebui să facem pentru a le face față în mod eficient. Toate acestea pentru a avea o industrie a apărării și a securității europene de succes în secolul 21. Viitorul industriei europene este o chestiune esențială nu doar pentru cei care lucrează în acest sector de activitate, ci pentru întregul peisaj industrial european și aș spune chiar și pentru viitorul unei Europe competitive, sigure și prospere. Suedia reprezintă un element model într-o oarecare măsură în ceea ce privește industria de apărare europeană, din trei puncte de vedere. În primul rând, industria suedeză, în mod Mm, remarcabil, este foarte bine orientată spre exporturi și este una destul de mare și de succes. Nicio altă țară de mărime comparabilă nu poate oferi platforme sistemice aeriene, ter terestre sau maritime. Este una din cele șapte țări uh, care lucrează și produce avioane de luptă și pentru noi um, eficiența uh, și um, Costurile reduse sunt esențiale, de aceea soluțiile tehnologice sunt deosebit de importante pentru a asigura competitivitatea. Institutul de Cercetare a Păcii de la Stockholm arată că noi suntem cei mai mari exportatori per capita în anul 2011 și exporturile au crescut cu aproape 400% în ultimul deceniu. Piața națională este văzută ca una printre multele piețe care există pentru companiile suedeze, deși este un punct de referință esențial pentru noi. Și de altfel suntem din ce în ce mai puțin dependenți de piața europeană și ne centrăm în special pe piețele emergente, în special cele din Asia. Aceasta combina exporturile cu un sistem de control la export foarte riguros, unul din cele mai bune din lume, pentru că cele două merg mână în mână și reprezintă o adevărată valoare a industriei noastre, pentru că îi acordă legitimitate și accesul la transferurile tehnologice, în special din Statele Unite, care este un partener de nelipsit pentru Suedia, în ciuda, bineînțeles, a provocărilor pe care le impune, de exemplu, legislația ITAR, ar trebui să adaug aici. Din punctul meu de vedere, succesul pe piața internațională și uh, o abordare ambițioasă la controlul exporturilor merg mână în mână. În al doilea rând, industria de securitate și apărare suedeză este singura din Europa de uh, semnificație deosebită care este uh, complet deținută de companii private uh, și aceasta a fost o decizie strategică care a fost luată de Parlamentul nostru în anii 90, o decizie pe care o valorăm foarte bine astăzi și, după cum știm, în felul acesta se a demonstrat că guvernele nu sunt neapărat cele care conduc cel mai bine această industrie. Mai mult decât atât, aceasta ne-a ajutat să rezistăm companiilor de vânzări și de finanțare în momente de criză și ne-a ajutat să intervenim în proiecte internaționale de cooperare și să avem un acces deosebit pe piață pentru industria din Suedia. Aceasta nu a dus la o delocalizare, ci din potrivă numărul persoanelor care lucrează în industria de apărare suedeză a ajuns aproape la uh, momentul culminant în uh, momentul de astăzi. În al treilea rând, um, Vânzările noastre au crescut cu 44% și uh, achizițiile publice au scăzut cu 15% la nivel național. În al treilea rând, industria noastră se bazează în mod esențial pe cercetare. Aceasta a dus uh, la o investiție de 25% din cifra de afaceri pe cercetare și dezvoltare și pentru o companie precum SAB și la nivel uh, național la un procent de 18%. Aceasta ne ajută foarte mult uh, pentru că Baza noastră de știință și tehnologică este foarte mare și de altfel OCDE-ul arată că din acest punct de vedere Suedia se află Uh, în top în ceea ce privește cele mai multe persoane cu un doctorat în știință și tehnologie. Câteva cuvinte în legătură cu provocările cu care se confruntă Europa. Știm că în ziua de astăzi, într-o economie globalizată, nicio națiune nu mai reprezintă o insulă și în ciuda imaginii pe care aș fi putut să vă ofer în legătură cu industria suedeză, și noi am fost totuși afectați și suntem îngrijorați în legătură cu recesiunea economică din Europa. Totuși, trebuie să recunosc că provocările pentru industria europeană a securității și apărării nu au apărut doar după 2008, ci vin dinainte de acest an. De decenii ne confruntăm cu o supraproducție, cu o lipsă economiilor de scară și cu o duplare a eforturilor în ceea ce privește echipamentul de apărare și în același timp o lipsa capacităților de management a crizelor care ne-a restrâns posibilitatea de a acționa ca un actor global. Și experiențele noastre din Libia și Mali ar fi exemple în acest sens. Cu toate acestea, recesiunea economică a făcut să se reducă în mod drastic cheltuielile de apărare și au făcut să apară noi provocări care trebuie rezolvate. Dacă nu reformăm problema achizițiilor publice, nu avem o mai mare concurență la nivel european și vom pierde capacități și acceptăm practic costuri de ineficiență care nu sunt necesare. Vom pierde și mai multe capabilități decât ar trebui să o facem. Industria va avea de suferit și cele mai competitive industrii vor fi limitate. Industriile vor trebui să se reorienteze spre alte sectoare de activitate și aceasta ar putea avea consecințe neașteptate în domeniul apărării. Cred că am ajuns uh, la un moment uh, critic și elementul esențial este că contribuabilii europeni nu mai uh, își permit să cheltuiască bani din cauza protecționismului. Pot să spun că acest proces de transformare în industria de apărare și deschiderea spre o mai mare concurență uh, spun unii că prezintă un risc deosebit de șomaj și că este un proces prea greu de realizat uh, în ceea ce, pentru a-l face în ziua de astăzi, în momente de criză. Îi înțeleg foarte bine, dar nu sunt de acord cu aceștia care au această viziune. Din punctul meu de vedere, e nevoie de o astfel de transformare pentru Europa, pentru Europa mai competitivă și pentru a crea o prosperitate durabilă. Trebuie să uh, facem așa cum am făcut și în trecut pentru a înlătura, înlătura um, uh, barierele comerciale și tarifare și pentru a da uh, drum liber concurenței. Doar în felul acesta vom putea avansa și trebuie să ne gândim uh, și mai mult la siguranța aprovizionării în ceea ce privește domeniul de securitate iar um, economia de piață funcționează foarte bine și în sectorul apărării și cred că ne-am înșelat pe noi înșine dacă am spune contrariul. Câteva cuvinte acum despre ce putem face pe viitor și câțiva pași concreți ce cred eu că ar trebui să facem. Și aici am să vă prezint patru puncte pe scurt. În primul rând, câteva cuvinte despre competențe și actori. Comisia redactează la ora actuală o comunicare pentru pregătirea întâlnirii Consiliului European din decembrie. Și unii sunt îngrijorați uh, cum că Comisia s-ar implica prea mult în domeniul securității și apărării și în special în comerțul uh, din domeniul apărării. Eu nu sunt unul dintre aceștia, pentru că ar trebui să recunoaștem cu sinceritate că încercările de a pune capăt supraproducției, a lipsei economiilor de scară și a protecționismului au eșuat până acum. Nici statele membre, nici cadrul celor șase națiuni, LOI, nici Agenția Europeană de Apărare n-au reușit să stabilească o industrie a apărării pe termen lung și viabilă. Dacă comisia poate însă să-și folosească competențele și instrumentele pentru a face mai mult în acest domeniu, eu unul aș saluta acest proces. În al doilea rând, legislațiile de piață, de bază, sunt deja existente în uh, sectorul european al apărării prin pachetul de apărare. Nu avem nevoie de mai, mare, mai multă legislație, ci din potrivă de un sistem de monitorizare pentru a asigura că această legislație este implementată în mod transparent în întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, pentru a putea ajunge la economii de scară maxime în Europa, avem nevoie de o armonizare a cerințelor și o consolidare a cererii în toate acele domenii care sunt uh, importante din punct de vedere strategic. Statele membre ar trebui să-și definească capabilitățile de apărare la nivel național și acestea să fie susținute de o strategie de cercetare și dezvoltare. Toate aceste cerințe și capabilități ar trebui să respecte regulile de piață internă uh, ale Uniunii Europene și aceasta ar asigura industriei de apărare europeană un uh, nivel uh, bun de funcționare. Ar trebui să se acorde atenție tehnologiilor de vârf și de aceea eforturile în domeniul cercetării și dezvoltării pot garanta o competitivitate a industriei europene și eficiența Uh, intervenției forțelor militare. Principalul este să cheltuim banii în mod inteligent, în special în contextul de asta și să evităm fragmentarea proiectelor de cercetare. Sistemul actual pe care îl avem pentru Orizont 2020 este prea complicat, prea împovărător și prea încet pentru a ajuta în mod semnificativ industria europeană a apărării. În al patrulea rând, în ceea ce privește ideea de înființarea unui centru de excelență sau a clusterelor de uh, strategice în Uniunea Europeană, noi salutăm această idee. Însă acestea ar trebui să fie susținute de piață și nu uh, să fie create la nivel politic. Mai mult decât atât, ar trebui să fie autofinanțate pentru a fi competitive și uh, durabile. Dacă Comisia înființează astfel de centre de excelență și le finanțează, de exemplu, prin fondurile de coeziune, aceasta ar uh, distorsiona uh, funcționarea pieței. În concluzie, vreau să vă spun cu claritate că eu cred că e nevoie de mai mare concurență și de un uh, nivel de egalitate pentru toți actorii în Europa și aceasta, bineînțeles, va duce la apariția unor câștigători și a unor învinși. Dar dacă n-am face această reformă, atunci situația va fi și mai tragică. Suntem obișnuiți uh, să existe o oarecare uh, dominație euroatlantică în acest domeniu, dar acest lucru se va termina și trebuie să ne pregătim pentru lucruri noi care vor apărea în uh, acest sector. Există noi industrii care se dezvoltă cu rapiditate în economiile emergente și aceasta fac ca concurența să fie și mai acerbă pe viitor. Dacă um, nu ne pregătim prin procesul de restructurare necesar în Europa, până la urmă vom avea de pierdut. S-ar putea să ne confruntăm cu un scenariu în care atât cercetarea și dezvoltarea cât și locurile de muncă să dispară din Europa. Totuși, dacă din potrivă reușim să facem față acestei provocări și ne deschidem către o mai mare concurență, vom cheltui mai mulți bani pe proiecte strategice care să genereze capacități militare eficiente și competitivitate industrială, atunci Europa cred că are potențialul pentru o industrie de apărare și de securitate de succes în secolul 21. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. V-aș propune acum pentru că există câțiva deputați care doresc să intervină deja după aceste prime intervenții. Aș propune acum să avem uh, întâi aceste întrebări și după aceea să trecem la ultimul nostru invitat. Eu unul aș avea două întrebări. În primul rând, uh, făcând ecou la ultima dezbatere pe care am avut-o aici uh, în legătură cu relațiile și comerțul transatlantic în domeniul apărării, aș dori să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește Comisia și în ceea ce privește majoritatea Parlamentului European, asupra ideii de a include aceste discuții în negocierea unui mandat uh, pentru un acord de liber schimb și care să permită companiilor europene să aibă un acces mai ușor pe piața americană, lucru care nu se întâmplă la ora actuală. Am vorbit aici despre alimentarea în aer sau alte exemple în care companiile aeriene uh, companiile europene au avut de suferit și un acord de liber schimb în acest domeniu ar putea elimina astfel de bariere. Aș vrea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în acest domeniu. O a doua întrebare s-ar referi la uh, avioanele fără pilot. Există o adevărată dezbatere în ziua de astăzi, programe care au fost lansate și care n-au ajuns nicăieri, alte programe care nici măcar n-au fost uh, începute, altele care se referă la programele americane în acest domeniu și mm, pentru că avem uh, doi directori generali aici uh, în domeniul aeronautic, aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră, dacă aveți o evaluare realistă pentru a avea un program european de vehicule fără pilot și dacă ar fi vorba de o decizie de natură politică care să poată fi luată eventual de către șefii de state și guvern la Consiliul care va avea loc în decembrie. Iată, și acum dau cuvântul domnului Galer. Ia, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim pentru prezentările primite din state diferite din partea reprezentanților industriilor acestor țări. Eu sunt raportorul pentru acest raport din proprie inițiativă a Parlamentului pe tema industria apărării și sarcina mea este să prezint o poziție, o abordare europeană în acest domeniu. Sunt conștient că realitatea timp de mulți ani a fost uh, una cantonată la nivelul statelor membre. Fiecare politician care a vrut să fie reales sau care eh, reprezenta în circumscripția sa electorală, inclusiv o eh, facilitate de producție din industria apărării, eh, a făcut tot ce trebuia să facă pentru ca, ca acele capacități proprii de apărare să nu fie reduse și mult timp uh, au fost bani suficienți pentru ca să ne permitem aceste supracapacități de producție. Da? Um, oricum, uh, intenția era de descurajare a unei potențiale uh, concurențe. Deocamdată avem o altă situație din punct de vedere financiar dar avem o altă situație și în ce privește raportul nostru cu Statele Unite ale Americii. Și politica noastră externă a imprimat unele elemente de cotitură. În plus, din punct de vedere legislativ, Uniunea Europeană se prezintă într-o situație nouă de la pachetul de apărare din 2009 în coace, care prevede tocmai Eh, capacități eh, puse în comun pentru producția de, eh, din domeniul apărării. Eu aș dori ca toți actorii vizați, inclusiv guvernele statelor membre, să concure la, la cristalizarea unei, unui punct de vedere european Eh, și asta în special pentru că nu mai avem fondurile pe care le aveam eh, odinoară. Sigur, industria este sensibilă la elaborarea unor viziuni pe, eh, de durată lungă. Dar în industria apărării ai foarte puțini clienți. Și uneori clienții sunt chiar o problemă mare. Eh, există apoi structuri diferite ale acestei industrie. Eh, o industrie complet eh, privată, așa cum este exemplul Suediei. În Franța avem o proporție mai mare de firme de stat decât private. Deci aici apar evident alte modele de interacționare între uh, între guvernul uh, țării respective și reprezentanții industriei uh, aflate în uh, proprietate privată. Deci trebuie să analizăm foarte atent care este legislația noastră actuală și care este gradul de implementare al pachetului de apărare adoptat în 2009. Sperăm să primim răspunsuri la aceste întrebări ale noastre și cred că este foarte important să ne întrebăm cum putem rezolva problema aceasta a consolidării cererii, consolidation of demand, în limba engleză. Cum putem face acest lucru astfel încât eh, și pe termen lung să avem o condiții echitabile eh, pentru participanții la acest sector eh, industrial cred că cauzele care au dus la impasul actual sunt foarte clare. Uh, nu a existat o economie și o industrie uh, europeană, a existat un protecționism uh, foarte evident, a existat supracapacități de producție. Tocmai de aceea este important să, să formulăm răspunsuri care vor fi valabile mult timp de acum încolo. Trebuie să evaluăm șansele și riscurile de, a, de includere a sectorului apărării și industriei apărării în acordul de liber schimb preconizat cu Statele Unite. Adică, dacă ar urma să s-ar, pune problema asemnării unui acord, atunci să să nu mai apară situații cum a fost recent uh, uh, refuzul alimentării uh, în aer a unor avioane de, de luptă. Există din, din punct de vedere amer, american reprezentanții, membrii Congresului american au constatat o, o neregulă care, care uh, sigur, acum trebuie corectată de noi uh, și trebuie să vă întreb cum considerați că putem schimba uh, situația de acum încolo. Iar în ce privește aeronavele teleghidate de la sol, sunt dezamăgit foarte mult, în special în lumina exemplului situației recent apărute în Germania. Adică problema pentru noi care reglementăm acest uh, domeniu, nu există nici măcar acces să ne uităm la o așa numită black box, uh, la cutia neagră. Deci, practic, negociem uh, niște lucruri pe care nu le cunoaștem și atunci, uh, în cazul avioanelor teleghidate de la sol, nu avem aceeași problemă, că uh, negociem unele elemente pe care poate nu le întrevedem în uh, toate efectele lor. Același lucru s-ar aplica, de altfel, și produselor duale, um, prin care, prin care am putea să realizăm sinergii cu programul Horizon 2020, în, în ce privește cercetarea și dezvoltarea, de pildă. Așadar, există o sumedenie de întrebări și probleme la care trebuie să răspundem și sper ca reprezentanții industriei să ne poată oferi răspunsuri mulțumitoare și utile, practice, pentru soluționarea problemei actuale. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri și mulțumesc că uh, vorbitorilor pentru prezentările lor. Uh, doresc să vă exprim uh, sprijinul grupului socialiștilor și democraților pentru întărirea bazei industriale și tehnologice a apărării. Astfel se va întări competitivitatea economică a acestui sector în Europa și, de asemenea, se va îmbunătăți modalitatea de cheltuire a fondurilor în aceste momente de crize. Nu pot însă să nu mă gândesc și la impactul social pe care aceste schimbări l-ar putea avea asupra mii de lucrători, din acest sector. Uh, în uh, organizarea acestei audieri, eu am propus și participarea colegilor de la Comisia Ocupare și să implicăm și reprezentanți ai uh, um, organizațiilor sindicale europene pentru a avea o viziune mai globală. Am fost surprinsă să văd că PPE-ul nu a fost de acord cu acest format. De aceea vă pun următoarea întrebare. În ce măsură restructurarea bazei industriale și tehnologice a apărării din Europa va conduce la pierderi de locuri de muncă, având în vedere șomajul deja foarte ridicat? Nu credeți că această problemă trebuie să fie tratată cu cea mai mare atenție? Și care sunt garanțiile sau măsurile de adaptare pe care le-ați propune ca membrii ai acestui sector? În al doilea rând, am vorbit astăzi cel mai mult despre industria grea și nu am vorbit despre rolul întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt uh, coloana vertebrală a economiei europene mediul actual uh, aduce foarte multe provocări în continuare pentru aceste IMM-uri și atunci îi întreb pe experți cum evaluați uh, ideea Comisiei Europene de a uh, stabili în colaborare cu industria un parteneriat prin care să susțină necesitățile acestor întreprinderi mici și mijlocii din sectorul apărării și ce pași mai sunt necesari în acest scop. Vă mulțumesc. Orden. Domnul Van Orden. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am uh, întârziat în primul rând. Am putut uh, să aud intervenția domnului Pie și uh, atunci uh, și întrebările mele se vor adresa dumnealui. Atunci când vorbim despre strategia pentru industria de apărare, se mm, discută foarte mult despre obiectivele uh, economice și sigur și despre perspectivele politice ale Uniunii Europene, cum sunt percepute lucrurile în acest context al integrării europene și care este poziția bazei industriale și tehnologice europene. În realitate, cercetarea și dezvoltarea și producția din acest sector sunt realizate în majoritate de către 5 sau 6 țări. Ați vorbit despre situația Suediei, despre uh, industria privată care se concentrează pe piețele în creștere și uh, Ați vorbit și despre un, Statele Unite ca fiind un partener indispensabil. Cred că chiar așa v-ați exprimat. Și atunci mă întreb, de ce ați vrea ca birocrația și legislația europeană să-și bage nasul în acest sector? Și de ce atunci când există o supracapacitate în industrie am vrea să creăm și mai multe capacități tehnologice, așa cum uh, am văzut în numeroase exemple. Da, sunt foarte multe exemple de colaborare în domeniul apărării în, în Europa, exemple bine fundamentate, unele s-au bucurat de succes, altele mai puțin. Cea mai eficientă colaborare este cea între doi parteneri, cred, sau maxim trei și vă recomand uh, un document excelent uh, uh, scris de profesorul Keith Hartley, care vorbește despre mm, exact despre acest domeniu, abordându-l în profuzime. Dumnealui reprezintă un think tank. Și mă întreb dacă nu cumva obiectivele acestei uh, baze industriale și tehnologice europene nu sunt cumva prost uh, formulate și dacă nu ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe colaborări bilaterale sau trilaterale, să încurajăm aceste companii prin parteneriate, acolo unde este cel mai potrivit, pentru că până la urmă vrem să ne asigurăm că ne bucurăm de securitate strategică în țările noastre și nu că avem o uh, imaginară securitate strategică europeană. Ceea ce ne interesează sunt țările noastre. Vrem ca, uh, opera, uh, ca forțele noastre să aibă, forțele noastre militare de apărare să aibă cele mai bune capacități. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Lizek. Voi vorbi în poloneză. Vă mulțumesc că am uh, colaborat deja împreună în biroul nostru uh, deja de patru ani și aș vrea să adresez și o întrebare legată de cooperarea comercială dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. confirm și eu că aceste aspecte sunt deosebit de importante și atunci când este vorba despre cooperarea dintre SUA și UE, acolo sunt foarte multe legături pentru că mm, companiile europene au filiale în Statele Unite, iar companiile companiile americane au 30.000 de angajați și în Europa. S-a vorbit despre prezența Augusta Westland în Polonia, dar avem în Polonia în același timp și un concurent american în aceeași industrie. Iată, uh, verigile de legătură care sunt atât de numeroase, dar cum președintele Danjean a pus deja o întrebare în acest sens, eu aș vrea să spun altceva. Mulți experți spun că în Uniunea Europeană, în statele membre, în Europa în general, există prea multe uh, tipuri diferite de armament care sunt uh, fabricate. Ar trebui să existe doar două tipuri de aeronave militare care să fie Există prea multe, îmi cer scuze, tipuri de aeronave militare de luptă care sunt uh, fabricate și comercializate în uh, Europa și tot felul de echipamente în acest sens. Ca urmare, vă întreb, care este poziția dumneavoastră în acest sens? Considerați că vor exista pe viitor mai multe fuziuni între diferitele companii sau unele dintre ele vor fi obligate să-și închidă porțile? Iată subiectul pe care cei din domeniul practic uh, trebuie să-l abordeze pentru că ei sunt uh, în același timp angajatori importante. Deci aceste companii sunt angajatoare importante în Europa. Președintele, mulțumesc foarte mult. Înainte de a asculta răspunsurile actorilor industriali. Îi dăm cuvântul domnului Mölling. Va putea să ofere răspunsuri la uh, întrebările de mai devreme și în același timp să ne facă și prezentarea pe care o pregătise pentru astăzi. So, I start right ahead? Okay, thanks very much. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o pentru a vă oferi uh, o scurtă trecere în revistă a ceea ce împreună cu colegii mei am făcut în ultimele luni, anume uh, în legătură cu studiul uh, lansat pentru uh, conturarea uh, unei bazei eh, tehnologice și interes, eh, industriale a sectorului apărării. Eh, împreună cu colegi din Italia, din alte parte, am format un think tank care se ocupa de această problemă. Am analizat mai multe chestiuni în ultimele luni. Există o astfel de bază uh, industrială și uh, tehnologică. Despre ce vorbim despre aici, de fapt? Această bază industrială și tehnologică uh, se referă la modul în care uh, sunt asigurate serviciile de producție și de cercetare împotriva unor riscuri politice, respectiv împotriva unor riscuri industriale. Adică ce se întâmplă dacă ai nevoie de niște servicii și de servicii. De la sfârșitul războiului rece avem noi conflicte între politicile naționale de securitate și respectiv lanțurile de aprovizionare internaționale, care s-au schimbat și ele în structura lor. Foarte mult timp uh, uh, aprovizionarea în temeiul unei politici naționale de securitate a fost existentă, dar uh, astăzi este un mit, un mit care de mult a fost depășit. Din 2007 încoace, statele membre ale Uniunii Europene au agreat așa numite strategie uh, europeană privind uh, bazele tehnologice și industriale ale apărării, tocmai pentru a recupera acest, acest deficit care a apărut între tradiție și realitate. În, între timp putem spune că am pierdut o jumătate de deceniu, această bază tehnologică și industrială scade, pentru că în continuare se naționalizează industria apărării și pentru că nu mai uh, uh, suntem singuri și acționăm într-o zonă Uh, care este intens globalizată. De asemenea, um, vă voi spune în partea de recomandări că avem nevoie de o regândire radicală a obiectivelor și mijloacelor pentru uh, baza uh, europeană tehnologică și industrială a sectorului apărării. Așadar, baza tehnologică și industrială a apărut pentru că la nivel național nu mai exista posibilitatea de a susține sectorul apărării. În același timp, statele membre vroiau să aibă acces atât la aprovizionare cu astfel de materiale pentru apărare, cât și să aibă posibilitatea să uh, coopereze în domeniul uh, producției uh, de apărare. Numai că există o discrepanță între uh, peisajul uh, industrial și cel uh, al apărării în Europa. În partea stângă a graficului vedeți care este viziunea politică a Europei și în jos dreapta vedem care a fost de fapt realitatea în 2007. O discrepanță totală între uh, programele naționale, global, realitatea globală și baza tehnologică și uh, Uh, industrială europeană, care practic atunci era doar o viziune. Bun, și cum recunoaștem o astfel de bază de tehnologică și industrială, dacă o vedem? Nu vorbim de, aici de suma bazelor tehnologice și industriale naționale, ci vorbim de uh, ceea ce uh, este valoarea adăugată europeană a acestui concert de industrie europene. Obiectivul principal este să, existe, să se reducă duplicarea eforturilor, să existe mai mare integri, integrare între industriile de apărare și uh, o mai bună competitivitate. În plus, uh, un scop a fost și reducerea depend, uh, dependenței de furnizori sau actori non-europeni din punct de vedere politic, există uh, tradiții în domeniul uh, achiziției de, uh, uh de armament. avem articolul 346, care a fost învetat acum decenii, uh, care, mă rog, uh, s-a transformat din 296, mai devreme din 222 și a schimbat uh, uh, blana Danaravuba, adică este tot la fel de anacronic. Um, avem o proliferare a instituțiilor competente, pe de altă parte, am avut uh, Comisia, avem acum Agenția Europeană de Apărare, Tratatul de la Lisabona, toate acestea ar putea să crească cooperarea, dar până acum nu și-au arătat eficacitatea în acest sens. La nivel național, eh, practic situația este oarecum oglinda celei europene. Adică eh, vedem ce și de ce nu s-a întâmplat la nivelul internațional când analizăm situația națională. Germania, Italia, Franța, Suedia și între timp și Polonia reprezintă eh, practic mari actori în domeniul uh, apărării. Aceste șase, șapte uh, state, deci 20% uh, din acest, 20% din statele membre furnizează 80% din, din turnover-ul, din cifra de afaceri din apărare. Iar politicile de procurare, de achiziție, viziunea de piață nu s-au schimbat uh, prea mult uh, și s-a încercat în fiecare din aceste 6-7 state membre păstrarea influenței naționale. În genere, însă, producătorii uh, produc pentru piața lor națională și cumpără subansamblele tot în același stat național. Tocmai de aceea avem uh, zeci de programe uh, naționale și uh, supranaționale pentru tot felul de avioane, aeronave și așa mai departe. Iar iar aceia care nu produc în Europa nici nu sunt preocupați de a cumpăra neapărat produse europene, deci avem foarte multe exemple de programe de apărare care cumpără F-16. Cum ar putea fi viitorul. Eu cred că eh, deocamdată se arată că tot mai puține programe multinaționale vor fi desfășurate eh, sau eh, vor apărea programe multinaționale, dar transatlantice. Acest lucru se, dater, se datorează mai ales noilor programe de anvergură din domeniul aviației. Apoi, de asemenea, unii Uh, trec de la producție la servicii, la mentenanță, la întreținere uh, și așa mai departe. Dacă ne uităm la uh, cum se prezintă industria, am uh, împărțit industria în patru sectoare, uh, sectorul aerospațial, terestru, naval și electronic. Vedem că cel aerospațial este cel mai mare. Există uh, mari deosebiri între aceste patru sectoare. Uh, sectorul aerospațial și cel electronic, uh, lucrează cu companii care sunt mai puțin dependente de industria apărării în sine decât celelalte două sectoare. În invers, în sectorul naval și cel terestru există companii supra-specializate care, pe de o parte, depind de veniturile din sectorul apărării Uh, pe de altă parte, produc numai pentru acesta. Și vă voi arăta imediat uh, ce vreau să spun cu asta. În ce privește programele de cooperare, spectorul aerospațial este extrem de instituționalizat, există uh, programe multinaționale, transnaționale foarte clare, există companii multinaționale, câtă vreme în uh, domeniul terestru și naval cooperarea nu este foarte frecventă și nici nu este foarte instituționalizată. Um, o altă perspectivă. Uh, marile companii, BAE, EADS, Thales, uh, nu sunt doar actori europeni, sunt actori globale. Adică nu-și fac banii doar în uh, Europa, ci peste tot în lume. Practic avem uh, aceste cinci companii mari care realizează două treimi din uh, cifra de afaceri a primelor 40 de companii în domeniul apărării. Există și un dezechilibru regional uh, datorat uh, războiului uh, rece, o concentrare mare a de capacități în Europa Occidentală și unele mici facilități în Europa de răsărit, care însă produc pentru piața globală, cu câteva mici excepții. Observăm o consolidare însă în ce privește sectoarele terestru și naval, Eh, care se apropie de limită. Practic au apărut limitele, barierele naționale. Deci nu se mai pot consolida aceste industrii, ele sunt protejate de uh, guverne, uh, accesul la aceste companii în următorii ani este foarte dificil. Uh, ia să vă explic acest, uh, această diagramă cu de frumoase și colorate. În sectorul dreapta sus și în stânga jos, vedeți uh, domeniile naval și terestru. Iar uh, globurile mari, situate la nivelul de 100%, reprezintă companiile care sunt exclusiv active în aceste domenii. Adică să vorbim de companii care lucrează, uh, își au veniturile exclusiv din uh, domeniul uh, apărării navale sau terestre. Deci nu au o diversificare a producției lor. Ceva mai bine decât în sectorul naval se prezintă sectorul terestru. Și aici avem însă trei companii care sunt specializate pe sisteme uh, de apărare terestră. N-au, n-au însă niciun fel de diversificare către sectorul civil sau sectorul aerospațial. Deci iată care este puterea uh, obiceiurilor vechi. Asta în comparație cu cele două sectoare, eh, cel aerospațial, stânga-sus și cel electronic, eh, dreapta-jos, unde practic nu există nici o companie care este specializată exclusiv pe eh, industria aerospațială sau electronică. Adică domeniilor de activitate sunt diversificate și nu există o specializare a companiilor în același timp există o diversificare a producției și către sfera civilă sau către cu totul alte aplicații. Și uh, am încercat să găsesc uh, câteva exemple BAE Systems, uh, uh, glob, uh, bulinele albastre, sunt companii care își fac uh, veniturile uh, uh, exclusiv, este, BAE este o companie care își face veniturile exclusiv din apărare, dar este diversificată pe toate cele patru sectoare. Da? Deci este totuși o deosebire face de categoriile de companii naționalizate, dar și specialitate. Iată, deci acesta este peisajul industriei de apărare europene. Um, după cum v-am spus, dependența de uh, alte sectoare um, este foarte importantă. După cum v-am spus încă de la început, la încep, uh, uh, în ultimii ani a scăzut dependența de Statele Unite și de Rusia. Însă mai îngrijorător este că dependența, dependențele s-au diversificat și au devenit niște dependențe pur industriale noi tot încercăm să vizualizăm aceste relații de dependență. Dar, iată, un producător de semiconductori, Toshiba, care este localizat în Thailanda, în Asia. Și uh, este practic uh, singurul loc în care se produc uh, aceste subansamble de semiconductori. Această companie se vede în, în imaginea din dreapta, a fost inundată Uh, și practic uh, scoasă din produse din producție timp de câteva săptămâni din cauza uh, unei inundații. Uh, și nu a existat niciun alt producător din sfera civilă care să poată înlocui acest uh, producător de uh, hard discuri. Deci există această uh, dependență, există dependență și de uh, materii prime în ce privește uh, Uh, fosforul alb, uh, acesta este produs doar în German, în China și uh, este însă indispensabil producției de muniție. Deci o dependență 100%. Și atunci avem o independență de import, dar avem și o dependență de export, pentru că fără exporturile de produse, firmele nu și pot genera venituri. Deci multe companii din domeniul apărării trebuie să exporte și în afara Uniunii Europene pentru a supraviețui. Și atunci uh, uh, nu mai suntem independenți în industria noastră de apărare. În concluzie, uh, viitorul unei baze tehnologice și industriale europene se prezintă, așa după cum vedeți, în ultimii ani a continuat naționalizarea, dar a continuat și globalizarea. Și eh, sigur că eh, noi ne-am concentrat foarte mult asupra lucrurilor care s-au întâmplat în afară eh, Uniunii Europene, dar trebuie, ne-am concentrat prea puțin pe ceea ce s-a întâmplat intra Și atunci, care sunt recomandările noastre? Prima recomandare este adresată nu neapărat statelor membre, ci uh, principalilor clienți, care până la urmă sunt toți statele membre, nu? Dacă vrem să asigurăm uh, siguranța aprovizionării, nu numai în plan național, uh, uh, trebuie să, uh, și, și, și, și în plan european, atunci trebuie să revizuim strategia actuală cu privire la baza tehnologică și informațională din domeniul apărării. Deci uh, documentul 2007 nu mai este actual. De asemenea, avem nevoie de un angajament uh, politic față de continuarea și promo- promovării industriei apărării. Ultimul angajament a fost în, formulat în 2008 dar eu cred că uh, ar trebui să existe de anul uh, acesta încolo anual un Consiliu de Apărare care să vizeze nu doar situația de apărare, ci și uh, industria de apărare ca atare. Și de asemenea avem nevoie de ceva ce am făcut acum, dar numai ca o analiză de moment, avem nevoie de o monitorizare a evoluției acestei baze tehnologice și industriale, pentru că uh, personal am impresia că nici Comisia, nici Agenția pentru Apărare nu știu exact ce se întâmplă momentan în Europa în acest domeniu al apărării, pentru că nu au o monitorizare foarte exactă a situației. Nu voi trece în revistă toate aceste uh, recomandări, dar vreau să vă arăt care este procedura de urmat. Dacă vrei să revizuiești strategia sau vrei să formulezi o concluzie care să vizeze direct sectorul apărării, nu trebuie mai întâi să implementezi tot ce, tot ce spune Comisia sau Guvernul Național din statul membru respectiv, ci trebuie mai întâi să evaluezi situația. Și după ce situația este evaluată, poți să redefinești obiectivele și mijloacele. Iar în al doilea pas, trebuie să te gândești că strategia este practic un, un, un, un ciclu. Deci trebuie să există o posibilitate de a evalua anual dacă obiectivele intermediare ale strategiei au fost atinse sau nu, pentru că dacă nu se face anual această revizie eh, și monitorizare, atunci degeaba o facem la 5 ani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare în care regăsim uh, elemente care au fost deja menționate mai devreme și notez în special ideea că nu a existat o monitorizare a impactului deciziilor luate anterior cu privire la strategia legată de baza industrială și tehnologică, la fel nici asupra directivei, uh, directivelor din pachetul apărare, care au fost transcrise destul de târziu, însă impactul asupra industriei apărării și asupra competitivității acesteia nu a fost suficient evaluat. Voi da acum din nou cuvântul primilor noștri interlocutori și uh, o să încep în sens invers față de prezentările inițiale. Domnul Pie, în, pentru început. Mulțumesc. Au fost foarte multe întrebări și o să încerc să mă refer la câteva dintre ele, sau cel puțin la cea înaintată de domnul Van Orden. În principiu, din perspectiva suedeză, considerăm că trebuie să vedem o schimbare a obișnuințelor, a obiceiurilor în Europa. Pentru că dacă ne uităm că la achizițiile publice peste 80% se face încă la nivel național, e bine, avem o piață care este foarte închisă. De aceea, companiile suedeze, de exemplu, se orientează din ce în ce mai mult către Statele Unite sau către țările în curs de dezvoltare, pentru că le este foarte greu să pătrundă pe piața europeană. Așadar, directiva privind uh, achizițiile publice trebuie să fie aplicată și trebuie, aplicarea ei trebuie să fie monitorizată. și credem că excluderile și derogările prevăzute din această, ă, prin această directivă trebuie să fie cât mai restrânse. Și asta am subliniat și în prezentarea mea. Acum, vorbim despre acele centre de excelență și de acele clustere. Dacă există finanțări europene pentru preidentificarea centrelor de excelență, asta ar putea fi o modalitate de păstrare a sistemului um, vechi, și anume cel care finanțează cu ajutoare de stat uh, centre care nu sunt neapărat competente. Ori noi trebuie să mergem mai departe, trebuie să ieșim din acest sistem. Cum? Asta trebuie să vadă comisia, să vadă ce este posibil și ce nu. Pentru că dacă predefinim unde se duc banii și apoi încercăm să vedem ce putem face cu ei, asta nu înseamnă că încurajăm claserele competitive, centrele de excelență. Trebuie să avem o adevărată perspectivă a unei piețe care, o adevărată perspectivă, îmi cer scuze, determinată de necesitățile pieței. Acum, colaborările bilaterale și trilaterale despre care vorbeați. Cu cât sunt mai multe țări implicate, cu atât problemele sunt mai mari, cu atât lucrurile sunt mai complexe. Deci nu cred că programele foarte mari cu 5, 6, 12 state sunt neapărat cele mai bune. Eu cred că programele pe care le construiți trebuie să fie deschise industriei europene um, și cred că acesta ar fi și răspunsul la întrebarea legată de locurile de muncă. Am discutat foarte mult în, el, în Suedia, în momentul în care Parlamentul nostru uh, a spus că achizițiile vor scădea în uh, țara noastră și atunci ne-am temut că va crește și șomajul și ce am făcut? Ne-am focalizat mai mult pe exporturi și am crescut în continuare locurile de muncă. Deci riscul riscăm să pierdem și mai multe locuri de muncă în Europa dacă continuăm așa cum procedăm uh, în prezent. Un viitor sustenabil poate să fie creat numai printr-o concurență deschisă. Uh, și putem face asta numai dacă companiile din Europa au acces uh, pe piața europeană. Asta nu înseamnă că locurile, locurile de muncă vor rămâne în aceleași industrii ca cele din prezent uh, și sunt de acord că trebuie să analizăm situația pentru a vedea modul în care IMM-urile pot fi încurajate în diferitele state membre, dar pentru asta trebuie să mm, li se recunoască accesul la piața europeană, lucru care nu este um, posibil în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Rometi. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă gândesc în special um, la piața reprezentată de uh, elicoptere și mă gândesc și la conceptul de cercetare și dezvoltare, pentru că competitivitatea industriei în acest domeniu, așa cum se întâmplă și în alte domenii cu tehnologie de vârf, se bazează pe un produs care reprezintă, într-adevăr, ultimele tehnologii. Așa cum spuneam și în prezentarea mea, acest lucru se poate obține printr-un program, așa cum se pare în modelul american, din Statele Unite, am menționat deja programul GEMAR, un program intern al Armatei Statelor Unite, care are și o componentă de cercetare și uh, se gândește la posibilitatea transportului la viteză foarte rapidă și aterizare pe verticală dar acest lucru se poate face și prin dezvoltarea unor aplicații specifice, prin cercetarea de rigoare. În ceea ce privește cheltuielile care ar oferi un anumit avantaj industriei apărării pentru a putea finaliza această tehnologie aplicată, pentru noi este un element pe care îl urmărim îndeaproape și tocmai prin acesta am definit acea dublă utilizare și anume de a avea platforme care să se utilizeze și în domeniul civil, dar și în cel militar. În felul acesta costurile se amortizează mult mai bine, costurile de dezvoltare, de design, printr-o producție superioară cantitativ. Ar trebui să menționez aici și susținerea capacității noastre de export pe piețele internaționale după ce am dat uh, exemplul contrar și anume faptul cum uh, americanii își susțin instrumentele proprii. Instrumente care sunt moștenite de pe urma legislației ITARN și uh, care ne-au dat o anumită competitivitate în cadrul acestor instrumente protecționiste. S-a vorbit și despre IMM-uri. Însă pentru mine acest lucru nu are de-a face cu industria a producției de elicoptere. După cum spuneam mai devreme, industria elicopterilor în Uniunea Europeană este una deosebită și s-au obținut sinergii foarte utile. Augusta Westland este un astfel de exemplu între o fuziune între industria britanică, italiană și poloneză, așa cum se întâmplă și cu Eurocopter, de asemenea o fuziune între trei state diferite. Aceste fuziuni au fost fuziuni dorite și nu au fost procese foarte ușoare, foarte simple. S-a căutat de fiecare dată un echilibru între excelența reprezentată de fiecare dintre aceste centre europene. De aceea, la nivelul IMM-urilor, acest lucru poate merge și mai departe, tocmai prin dublarea ofertei existente și poate acest lucru se poate face printr-un discurs mai coerent. Aceasta este poziția industriei pe care o reprezint eu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum dau cuvântul Trapier. Pentru industria aeronautică aș vrea să vă reamintesc că atunci când Europa este aliată, știe să facă foarte multe. Așa cum ați văzut, un vehicul fără pilot, uh, un instrument care a fost fabricat de șase țări, Franța, um, Suedia, Italia, Grecia și Elveția care s-au asociat pentru a lansa acest avion de luptă fără pilot. Și, într-adevăr, suntem competitivi, 400 de milioane de euro și uitați-vă cât costă acest lucru, același lucru la american, deci suntem competitivi. Uh, Uh, ne încadrăm în buget și am făcut acest lucru la momentul potrivit. Nu avem probleme cu proprietatea intelectuală pentru că între cele șase țări, între cele șase companii industriale am definit niște reguli foarte clare astfel încât fiecare dintre cei care aduce o tehnologie rămâne proprietar al acelei tehnologii, bineînțeles o partajează în um, programele de cooperare pe care le avem și poate să o partajeze și în alte programe dacă se respectă acele drepturi de proprietate intelectuală pentru uh, tehnologia respectivă. Deci un lucru care se discută la nivel comercial. Și acest lucru uh, nu se întâmplă în uh, programele, de exemplu, comisii, ale Comisiei sau în orizontul 2020, dar, dar se poate face după cum putem vedea. Acum, în ceea ce privește avioanele fără pilot de supraveghere, industria se grupează în instanțe uh, care fac o reflexie asupra acestui lucru, de exemplu în cadrul Agenției Europene de Apărare, unde participă compania SAB, pentru un astfel de instrument aeronautic și e o perioadă de reflexie pe care am început-o de mult timp și ne gândim că de peste 15 ani oferim autorităților noastre, indiferent că e vorba de autorități naționale sau europene, propuneri. Propuneri pe care le facem pentru Agenția Europeană de Apărare, propunere, de exemplu, Fast for Europe, care sunt semnate de către toți industriașii care participă în acest grup. E vorba de o responsabilitate pe care ne o asumăm și dacă uh, începând de mâine pentru Predator sau uh, Reaper vom fi de acord, până la urmă tehnologiile pentru F5 vor dispărea și e grav acest lucru, aceasta este întrebarea. Se uh, vorbea despre industria privată, vă spun că soluția este 100% privată. Și acest lucru este valabil și pentru uh, Agenția Europeană pentru, pentru EADS. Se știe că există elicoptere civile, marea majoritate, deci până la urmă alegerea este de natură politică. Să vedem dacă păstrăm tehnologii de apărare în Europa și, bineînțeles, pe criteriile de competitivitate putem fi competitivi, știm să o facem bine, dar dacă ne comparăm cu produse americane care există deja DOD sau alte produse și pentru care a fost nevoie de miliarde de dolari și pe care noi trebuie să amortizăm doar sute de milioane, deci suntem mult mai eficienți, iată, nu este o comparație echiparabilă. Va trebui să avem într-adevăr un nivel de egalitate pentru toată lumea și să vedem dacă cei care se află în afara Europei va trebui să amortizeze aceste investiții în producție și acest lucru se poate face, de exemplu, grupându-ne pentru a face economii de scală. Bineînțeles că unii vor dispăra și um, partea uh, privată este conștientă de acest lucru, sectorul civil de asemenea, Airbus este un astfel de exemplu. Um, deci, alegerea este una de natură politică la nivel european pentru a vedea ce dorim cu adevărat pentru industria noastră. S-a spus că va exista un impact asupra industriei, un impact social de asemenea, pentru că sectorul civil, pentru a supraviețui acestei concurențe din ce în ce mai mari din partea țărilor emergente și față de uh, Statele Unite, bineînțeles, va trebui să externalizeze în afara Europei. Mulțumesc, dragi colegi. Am terminat un pic mai repede față de ceea ce prevăzusem. Nu știu dacă mai există comentarii suplimentare sau întrebări. Ar trebui să profităm uh, pentru că avem aici uh, pe invitații noștri sau totul este clar. Poate în rândul invitațiilor cineva mai dorește să intervină. Da. Domnul Mölling. Da, aș vrea să fac două comentarii. Deseori, în industria părerii se vorbește despre joburi și nu e așa. Chiar și în țara mea se spune asta. E adevărat că poate să fi reprezentat un factor important în perioada războiului rece, însă în joburile care depind de industria de apărare, și nu vorbesc aici de industria de securitate, în Europa reprezintă în jur de 500 de milioane, ceea ce înseamnă 0,02% din forța de muncă europeană. Deci nu este un sector atât de important din punctul de vedere al uh, economiei. Este important pentru că este un sector strategic, nu de altceva. Și cred că un argument mult mai bun al industriei pentru a deveni una strategică este acesta și nu cel al forței de muncă pentru că, din punctul de vedere al forței de muncă, acesta este în scădere și avem nevoie de o industrie strategică, pentru că nu dorim să depindem de alții, și pentru că este o industrie care este subvenționată de stat, practic. Aceasta este perspectiva economică care ne interesează. În ceea ce privește dependența, cred că ar trebui să vedem realitatea în față. Nu avem banii necesari pentru a susține și până la urmă vom depinde de alții în următorii 20 de ani înainte de a avea noi programe în Europa. Unele industrii vor dispărea, altele nu. La ora actuală, problema se pune ce reguli avem pentru uh, dispariția și desfințarea acestor companii. Ce se va întâmpla cu subvențiile pentru companiile cele mai competitive? Acestea sunt deciziile pe care trebuie să le luăm. Și în ceea ce privește capabilitățile sau tehnologiile, care sunt tehnologiile care credeți că sunt uh, cele de care e mai ușor să fii dependent decât altele. Și, într-adevăr, trebuie să fim competitivi și uh, problema se pune, e mai bine să fii dependent de chinezi, de Corea de Sud sau de cine. Este, este vorba, deci, de o alegere care trebuie făcută în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Rămânem cu aceste ultime două idei convergente care reafirmă că, într-adevăr, este vorba de un sector, în primul rând, politic și supus deciziilor politice, poate mai mult decât alte sectoare de activitate economică. Și aceasta face a, specificitatea industriei de apărare. Și pot să vă spun cu sinceritate că mi se pare că acest lucru nu l-am văzut cu claritate atunci când am audiat uh, comisarii. Am susținut aici în mare majoritate față de comisari uh, importanța specificității industriei de apărare și n-am avut neapărat senzația că am avut și un feedback uh, din partea lor. Un lucru care ne-a îngrijorat și ne îngrijorează față de comunicarea pe care o așteptăm din partea comisiei dar va trebui să vedem uh, ce se întâmplă până la urmă cu această comunicare și să vedem dacă se va ține cont de aceste sensibilități, poate mai mult la nivelul Consiliului. Dar se pare că pe agenda Consiliului din decembrie uh, nu apar elemente prea ambițioase. Poate că ar fi bine să facem câteva recomandări, câteva suge- sugestii. Acesta este rolul nostru și, așa cum spunea și domnul Galer și doamna Copa, care va face raportul anual pentru politica de securitate și apărare comună, un raport care va fi un punct de plecare pentru pozițiile noastre în fața Consiliului din decembrie. Însă până atunci vom avea ocazia să ne întâlnim și cu alți actori, de asemenea reprezentanții ai unor instituții sau a industriilor private și am să dau acum uh, cuvântul uh, următorului președinte și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Uh, so we can pass to a second point. Uh, Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Trecem la a doua lectură a proiectului de rezoluție a doamnei Ianache, unde se vorbește despre opțiunile și viitorul industriei europene. S-au prezentat peste 100 de amendamente la acest raport și ele vor fi dezbătute pe 30 mai la AFET. Acum doamna Ianaco va prezenta proiectul de raport și amendamentele. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Adevărul e că nu știu dacă are sens să fac această prezentare, pentru că colegii noștri nu sunt aici. Așa că, sincer, nu știu ce să fac, dar, mă rog, cum doriți dumneavoastră. Vreau să mulțumesc colegilor pentru amendamentele prezentate, în special raportorilor din umbră, pentru că am avut o cooperare deosebit de bună. În ceea ce privește raportul meu, e normal să avem uh, poziții absolut divergente, pentru că apărarea este sub responsabilitatea directă a fiecărui stat membru și avem state membre care sunt foarte reticente atunci când e vorba de cedarea anumitor competențe. N-are rost să vorbesc aici și să repet uh, elementele raportului meu, pentru că le-am dezbătut deja de mai multe ori. În ceea ce privește calendarul, aș vrea să vă informez că până la urmă, din cauza unei uh, poveri de lucru deosebit de mari, acesta va fi prezentat la plenara din septembrie și va fi prezentă doamna Ashton. Credem că lucrările merg pe drumul cel bun și aceasta ne va permite să tratăm diverse chestiuni și cu un altul reprezentant, astfel încât uh, la sfârșitul anului 2013 să se discute la Consiliu. Referitor la acest raport, vă spuneam că avem 104 amendamente și după ce ne-am întâlnit cu raportorii din umbră din partea celorlalte grupuri politice, am ajuns la cinci mari amendamente de compromis și șapte amendamente orale. Amendamentul de compromis numărul 1 uh, pun la oaltă alineatul 1 și 2 și credem că acest lucru nu reprezintă nicio problemă pentru că completează și îmbunătățește foarte bine textul. Am vorbit deja această chestiune cu raportorii din umbră. Acum, alineatul 4 și propunerea de compromis 2. Aici s-au prezentat mai multe propuneri care se completează între ele. Amendamentul de compromis 3, care pune la oaltă amendamentele domnului Daf și Danjan uh, și amendamentul 51 și 52 al doamnei Nicolai. Cred că este un compromis foarte bun pentru aliniatul 17. Și trebuie să ne reamintim că mecanismul Atena nu înseamnă același lucru cu grupurile tactice de luptă și ar trebui să încercăm să reducem costurile și să avem o partajare adecvată a costurilor atunci când avem operațiuni militare. Compromisul 4 se referă la aliniatul 19 și acoperă amendamentul 56 al domnului Pașcu, 57 Lisec, 58 Galer Gianacu și 59 Daf și Danjan. Știam încă de la început că prin propunerea mea uh, urma să deschid o dezbatere în legătură cu anumite competențe pentru înaltul reprezentant în ceea ce privește uh, grupurile tactice de luptă ale Uniunii Europene, acele battle groups. Însă aceasta ar putea trezi anumite reticențe, așa că această propunere de compromis cred că este una echilibrată și include o procedură simplificată pentru aceste grupuri de luptă. Este un lucru foarte important. Iar la amendamentul 5, care acoperă amendamentele 91, DAF 92, LISEC 93-94 al doamnei Băsescu, se vorbește despre cooperarea între înaltul reprezentant și secretarul general al NATO. Se subliniază aici nevoia de a menține structurile de cooperare care există între Uniunea Europeană și NATO și cred că toată lumea este de acord cu aceste aspecte. După ce am vorbit cu domnul Brock, din partea Comisiei AFET și cu doamna Omen, care este responsabilă pentru relațiile cu Turcia, am ajuns la un acord referitor la acest amendament de compromis, în care se vorbește despre neaplicarea a, uh, din partea Turciei a acordului existent. Dacă um, Parlamentul Turciei nu aprobă această decizie, acest element ar fi afectat în mod direct textul nostru. Însă Turcia ne-a confirmat că nu permite această aplicare pentru că e nevoie de un consens la nivelul NATO. Și astfel se adaugă următorul lucru. La amendamentul 5, la final, se spune starting from the Berlin Plus Agreements a, pentru care Turcia garantează implementarea. Iată, deci, cum se îmbunătățește textul. Și cred că acest text uh, este mult mai bun și respectă realitatea și aș vrea să știu care este părerea colegilor în această privință. Acum trec la amendamentele orale care au fost făcute Uh, probabil au fost făcute și mici schimbări pentru a avea și aprobarea grupurilor politice mai mici. Doamna președinte, va trebui să analizăm instrumentele și mecanismele de care are nevoie Uniunea Europeană pentru a-și îndeplini angajamentele luate la nivelul apărării internaționale și pentru a putea uh, avea o mai bună gestiune a unităților. Este important să putem lucra în acest sens și pentru asta avem nevoie de o mai mare coordonare și o mai bună planificare a apărării. E nevoie de sinergii la nivel european care să reprezinte eventual o soluție a diverselor probleme cu care ne confruntăm în situația actuală de criză. Din păcate, nu avem un, un angajament clar din partea statelor membre pentru dezvoltarea capacităților necesare și pentru ca structurile existente să acționeze, cum ar fi, de exemplu, grupurile tactice de luptă. Statele membre vor trebui să analizeze această posibilitate la Consiliul din octombrie și să facă o adevărată planificare a apărării. Iată de ce este important să avem propuneri concrete și clare. Raportul propune mai multe opțiuni în acest sens niște exemple realiste și ambițioase în același timp. Și cred că Parlamentul European are obligația de a trimite un mesaj foarte clar, un mesaj puternic pentru viitorul Consiliu din decembrie, pentru a avea o politică concretă și ambițioasă în domeniul apărării și nu doar uh, o politică care să fie o listă de uh, dorințe și de bune intenții. Iată, la începutul acestui deceniu am avut uh, un astfel de început și acum trebuie să trecem la pașii concreți. Mulțumesc și eu sunt de acord, spune președinta, că trebuie să revizuim toate structurile și e nevoie de o bună evaluare a acestora. Pentru că Iată, încă de la începutul uh, acestui deceniu se vorbește despre aceste elemente. Aș fi dorit ca raportorii din umbră, din partea socialiștilor, să își aducă contribuția, dar voi citi această contribuție pentru că nu sunt prezenți aici. Mulțumesc. Vreau să spun că am acceptat schimbarea datei acestei întâlniri, dar domnul Pașcu a participat la întâlnirile cu raportorii și raportorii din umbră și mi-a cerut mie în calitate de coordonator din partea S&D să prezint poziția grupului. În urma dezbaterilor anterioare, susținem principalele elemente din raportul Gianacu. Este vorba de un raport uh, potrivit cu propunere relevante pentru îmbunătățirea structurii militare a UE, în special uh, în ceea ce privește viitorul Consiliu din decembrie. Amendamentele prezentate la raport sunt, așa cum se întâmplă de obicei, uh, diversificate. Noi susținem amendamentele care adaugă valoare acestui raport. Grupul nostru, totuși, va respinge amendamentele care încearcă să elimine pe motivații ideologice, ideologice um, opuse întărirea structurilor militare europene. Nu vom susține, de exemplu, amendamente care încearcă să anuleze elementele pozitive care au fost incluse în rapoartele anterioare. Există trei elemente pe care domnul Pașcu ar dori să le sublinieze. În primul rând, suntem de acord cu compromisul negociat care uh, ține cont de elemente importante pentru grupurile politice. Unele din elemente au fost prezentate de raportorii din umbră, au fost deja incluse în compromisuri. Avem un exemplu bun la compromisul 4, care cere Consiliul European să exploreze modalități de uh, restructurarea lorii deciziilor la nivelul național și UE pentru a avea o reacție rapidă. Ne gândim și la posibilitatea unei proceduri simplificate pentru utilizarea grupurilor de luptă tactice pe o perioadă limitată de timp care să fie um, făcută în condiții preacordate, așa cum s-a cerut la Națiunile Unite. În al doilea rând, referitor la amendamentele domnului Pașcu, dânsul crede că e nevoie de o abordare globală pentru gestionarea crizelor în care se țină cont de elemente politice, economice și, în ultimul rând, să se recurgă la mijloace militare. Raportorul din umbră a cerut întărirea dimensiunii regionale a grupurilor tactice de luptă și împreună cu raportorul, domnul Pașcu cere să se facă o evaluare a înființării unui uh, magazin uh, al politicii de securitate comună. Domnul Pașcu dorește de asemenea să reitereze aprecierea sa față de cooperarea deosebit de bună pe care a avut-o cu doamna Gianacu și de importanța acestui raport. Grupul său va susține toate punctele care promovează o utilizare eficientă și efici eficientă și mai bună a Uh, structurilor existente pentru o politică de apărare europeană. Toate acestea din partea a grupului socialist uh, pentru domnul Angenacu, care este raportor. Nu știu dacă doriți să răspundeți față de comentariile prezentate de domnul Pașcu. Vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Cooperarea pe care am avut-o cu raportorul din umbră din partea grupului socialist a fost, într-adevăr, una foarte constructivă. Am fost informată de mult timp că dânsul nu va putea fi prezent la întâlnirea de astăzi și câteva dintre propunerile sale au fost deja incluse în textul nostru. Și aceasta chiar înainte de prezentarea diverselor amendamente. Cred că acest raport, uh, cu ajutorul domnului Pașcu și cu ajutorul altor grupuri politice, poate fi acceptat pentru a face pașii necesari în vederea schimbării situației pe care ați descris-o dumneavoastră foarte bine. Și în același timp, noi nu credeam că vom putea stârni o astfel de reacție, o reacție negativă, pentru că e vorba de un raport care nu prezintă niciun fel de schimbare radicală. Eu, în calitate de raportor, bineînțeles că nu mi-aș dori așa ceva. Și mai mult decât atât, este important ca ceea ce propunem să fie, într-adevăr, rezonabil și să fie susținut sau să poată fi susținut de toate statele membre, pentru că, spuneam la început, există state membre care au reticențe din motive istorice în cele mai multe cazuri, dar și din alte motive. și pentru că de multe ori aceste teme sunt considerate ca fiind temele esențiale care țin de competența națională. În săptămâna aceasta cred că vom putea ajunge la un raport echilibrat. Joi voi trimite tuturor raportorilor din umbră propunerea mea finală, nu, mă scuzați, nu joi, ci miercuri voi trimite această propunere și raportorii din umbră dețin deja amendamentele și lista inițială de vot, dar voi trimite și propunerea mea personală și anume cum aș vrea eu sau cum mi-aș dori eu să votăm. Și cred că raportorii din umbră ar putea susține acest lucru. Mulțumesc, doamna Gianacu, și trebuie să repet aici că e vorba despre votul care va avea loc pe 30 mai. Aș dori ca toți colegii noștri să fie informați de acest lucru, chiar și cei absenți astăzi, și aș ruga toate grupurile politice să informeze în legătură cu votul la acest raport. Rapoarte de acest gen sunt foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene și participarea la vot este esențială. Mai mult decât atât, dacă ținem cont și de viitoarele alegeri europene, astfel de rapoarte uh, sunt esențiale și e nevoie de o participare largă. Mulțumesc raportorului și luni, pe 3 iunie, la orele 3 și jumătate, vom avea următoarea ședință. Și acum se suspendă întâlnirea noastră. Mulțumesc! freno te oli <laughs>